Tisztelt képviselőtársaim, eh, rátérnénk a következő napi rendi... Stimați colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Dar înainte de a trece la acest nou punct de pe ordinea de zi, Trebuie să mai așteptăm uh, câteva minute. Doamna Mogherini nu este în sală, participă la o altă ședință, prin urmare vă rog să dați dovadă de înțelegere. O să o așteptăm pe doamna Mogherini și odată ce ni se alătură putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi.